Employment Committee. Reluăm acum ședința Comisiei pentru Ocupare cu punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de o modificare a regulamentului delegat cu privire la Fondul Social European. O chestiune foarte importantă pentru această comisie și sper că a mai rămas și cineva de la comisie, doamna Sucova, din partea Direcției Generale pentru Ocupare, DG Emplu. Mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a demara acum discuția noastră de informare pe această temă. Dacă doriți, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Mă aflu astăzi aici pentru a prezenta primul amendament la un regulament delegat care a fost adoptat anul trecut de către Colegiul Comisarilor pe 9 iulie și care, în conformitate cu regulamentul SF, permite Comisiei să definească într-un regulament delegat bareme de costuri unitare sau sume forfetare care pot fi utilizate în calculul costurile de către statele membre pentru anumite operațiuni. Și Așa cum v-am spus, regulamentul a fost adoptat în iulie anul trecut, a intrat în vigoare pe 18 decembrie 2015, după ce Consiliul și Parlamentul nu au obiectat. În conformitate cu articolul 41 a regulamentului SF, se vorbește despre mai multe opțiuni de costuri care pot fi folosite. Oferă certitate uh, certitudine juridică și de asemenea o mai bună concentrare asupra rezultatelor, o mai bună mm, contabilizare și costurile unitare și cele simplificate care au fost adoptate printr-un act delegat pot fi aplicate unor operațiuni care sunt uh, un procent de 100% supuse procesului de achiziții publice, pentru că barem, opțiunile de barem standard și sume forfetare se aplică celor de plată transmise de statele membre către Comisie, dar nu se potrivesc întotdeauna cu ceea ce aplică autoritățile de management uh, în final beneficiarilor, ceea ce permite de fapt statelor membre să aplice propriile norme contabile și actul delegat de asemenea permite și, și un acord preliminar în avans cu statul membru pentru a ajusta în mod automat pe parcursul anilor fără niciun fel de verificări expostă a ajustărilor. Articolul 14.1 permite așadar adoptarea unui astfel de act delegat conform regulamentului pentru Fondul Social European. Regulamentul delegat, care a fost adoptat anul trecut, de fapt nu modifică fondul regulamentului, avem, este vorba doar de definiții a costurilor simplificate și sumelor de ajustări. Doar anexele de la acest act delegat sunt ajustate pentru că Comisia colaborează în continuare cu autoritățile de management din statele membre pentru a elabora astfel de opțiuni de cost simplificate și pentru a permite apoi efectuarea de ajustări agreate ulterior. Actul delegat de anul trecut s-a referit la Suedia și Franța și acum avem în anexă un program operațional pentru Belgia și un program național pentru Republica Cehă. Așa cum vă spuneam, nu se aduce niciun fel de modificare articolelor regulamentului SF. Am lucrat o vreme uh, cu Republica Cehă și cu Belgia pentru a definitiva această anexă, Italia, Malta, Germania, Slovenia și Olanda sunt uh, următoarele țări cu care colaborăm pentru a uh, elabora o, un act normativ uh, similar, așa că probabil ne vom întoarce în fața dumneavoastră. Dacă îmi permiteți acum uh, să mă refer mai succint la conținutul anexei pentru uh, Uh, Republica Cehă am identificat cinci costuri unitare care acoperă toate aspectele operațiunilor care vizează um, mai multe servicii de uh, îngrijire pentru copii în grădinițe, contribuie la axa prioritară, susținerea ocupării și forței de muncă și adaptării, de asemenea duce la crearea de noi locuri de muncă în grădinițe, dar și suma vizată este destul de mare, 160 de milioane de coroane cehe. Analiza și negocierile între Republica Cehă și Comisia s-au referit la calculul acestor uh, bareme standard în bază de date istorice, statistici, dar și o serie întreagă de studii de piață și de aceea uneori durează mai mult. Nu voi intra acum în detalii, vedeți cele cinci uh, domenii în care se aplică pentru locuri nou create, 1,6 milioane destinate acestor uh, costuri, apoi transformare în locuri standard, încă o dată peste un milion jumate și apoi ocup nivelul de ocupare a grădinițelor și aici este vorba de 628 de coroane pe copil. De asemenea, vrem să ne asigurăm că serviciile pentru copii sunt într-adevăr la calitatea necesară și e vorba de 56 de coroane per copil timp de 4 luni. Pentru Belgia, în schimb, avem doar două tipuri de costuri unitare și acestea se referă la formarea la locul de muncă, care duce la un loc de muncă și uh, formare profesională cu scop de a obține un loc de muncă, dar într-o manieră mai generală. Costurile sunt bazate pe date istorice în uh, <clears throat> serviciul public din uh, Flandra, pentru că se referă doar la partea programului operațional din Flandra. Costurile unitare vor fi plătite doar atunci când rezultatele sunt uh, bune, deci dacă persoana respectivă care este în formare obține loc de muncă în decurs de 3 luni de la finele formării. Și Belgia nu prevede niciun fel de ajustări la sumele prevăzute ca costuri unitare. Așadar, este vorba aici de un fel de practică la locul de muncă care duce în final la semnarea unui contract de muncă cu acea companie și aici e vorba de 1439 per persoană. În aceste condiții, iar când uh, angajatorul este un um, organism de stat, procesul este mai îndelungat în ceea ce privește identificarea acestor persoane, crearea unui profil, ce nevoi au, ce fel de instruire este necesară, oferirea formării și în acest caz este vorba de 8466 de euro per persoană se estimează cheltuirea circa 100 de milioane din bugetul total prin aplicarea acestor uh, cost, opțiuni simplificate de costuri și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc pentru aceste informații. Am să dau acum cuvântul doamnei Chartier. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și comisiei, mulțumesc Adrianei pentru prezentarea foarte clară a acestui element în legătură cu modificarea regulamentului delegat privind Fondul Social European. Susțin cele prezentate de comisie în această după-amiază, întrucât este vorba, pe de o parte, de simplificare și de, în același timp, consolidarea rezultatelor obținute. Suntem, deci, pe frontul operativ, chiar dacă nu se schimbă fondul regulamentului uh, pentru Fondul Social European, care este menit să fie eficient, deci susținem tot ce ține de eficientizare din toată inima și vă mulțumim pentru modificările, pentru amendamentele propuse, care vin în sprijinul dorinței noastre de a susține, de a apăra Fondul Social European și de a-l prelungi. Încă o mică adăugire ca lucrurile să fie limpezi pentru toată lumea. E foarte bine că ne prezentați uh, modificările în coroane cehe, când e vorba de un program din Cehia. Dar n ar fi, n ar prinde foarte bine să ne prezentați și echivalentul în euro al sumelor exprimate în coroane cehești, fiindcă nu avem nicio idee despre ce înseamnă, din punct de vedere financiar, sumele la care v-ați referit de aceea ne-ar uh, facilita lectura dacă Comisia ar putea răspunde solicitării noastre. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei. Thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult, dar vă rog, aveți cuvântul. Sunt perfect de acord acord cu ceea ce spunea colega Șotier. Ar fi absolut binevenit să avem datele și sumele în euro, pentru că 628 de coroane cât reprezintă? 2 euro? Dacă aveți disponibilă această prezentare și cu moneda euro, vom fi foarte recunoscători pentru că au fost uh, foarte multe informații uh, interesante în această prezentare și aș dori să o pot și reciti. Mulțumesc, întreb Comisia dacă ne puteți uh, pune la dispoziție aceste informații și în euro, la fel și celelalte, celelalte parte din prezentare. Nu știu acum care este cursul actual. Știu că 56 de coroane reprezintă circa 2 euro. Astea sunt datele agreate cu statele membre. Vă putem transmite o actualizare a costurilor unitare și ceea ce înseamnă în euro, însă actul delegat în sine uh, trebuie să fie în moneda statului membru pentru că statul membru ne transmite cele de plată în respectiva monedă. Vă trimit o actualizare, așadar, și, și cu uh, corespondența în euro și am să rețin acest aspect și la următoarea actualizare a anexei. Dacă avem uh, un stat membru care nu are moneda euro, vom uh, introduce și echivalentul. Și într-adevăr este vorba de simplificare, pentru că astfel uh, vom cheltui mai puțin timp uh, pentru a găsi erori și astfel autoritățile de management se pot concentra mai bine pe uh, rezultatele acestor programe și plata se face după atingerea acestor rezultate și de aceea mai avem 5 state membre cu care avem discuții active și ne așteptăm ca și altele să se adauge cât de curând. Da, ne place și nouă simplificarea, dar uh, n-ar fi rău să avem uh, cifrele și în euro. Și înțelegem și partea cu simplificarea. Mulțumim pentru informare, a fost foarte utilă și, într-adevăr, și noi sperăm ca aceste fonduri să fie folosite într-o manieră cât mai eficientă. Termenul de depunere a unor obiecții pentru Comisia Emplă este 22 aprilie, iar pentru Consiliu și întregul Parlament pentru a-și exprima obiecția este 18 mai. Bun. Vă propun atunci să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și este vorba de fondul pentru globalizare. Și am să dau acum cuvântul Marianei Harkin. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Um, this report, which is looking at the activities... Mulțumesc. Acest raport analizează activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului European de Ajustare la Globalizare, ia în considerare regulamentul inițial uh, FEG și apoi reformele ultima dintre acestea în 2014. Pentru a elabora raportul am analizat mai multe documente, raportul Curții de Conturi și mai multe rapoarte ale Comisiei, mai ales evaluarea ex post a, a FEG mai multe ale Parlamentului, uh, rezultatele grupului de lucru pentru FEG și uh, astăzi uh, Serviciul de Cercetare al Parlamentului European ne-a lăsat pe birouri un raport. Eu am folosit proiectul de raport, un document excelent. Și pentru cei care sunt interesați de detalii, acesta vine să complementeze evaluarea ex post a comisiei și o face foarte bine, cred eu. În orice caz, eu am încercat în proiectul meu de raport să subliniez uh, câteva dintre schimbările importante care au avut uh, loc, uh, criteriile de aplicare care s-au schimbat de la 1000 la 500 și calendarele de la 24 de luni la 12 luni rata de cofinanțare care s-a schimbat de la 50 la 65, apoi din nou la 50 și acum a ajuns la 60%, faptul că bugetul a fost schimbat de la 500 de milioane pe an la 150 de milioane pe an, o schimbare semnificativă și chestiunea termenelor de timp, uh, din momentul în care se fac disponibilizările, până în momentul în care statul membru cere sprijin, până când ajung banii la persoanele uh, disponibilizate, cum, s au schimbat, uh, cum s-au schimbat reformele cum au schimbat reformele regulamentului acest uh, termen de timp. Vreau mai degrabă să ascult uh, comentariile colegilor și de aceea nu vreau să intru în foarte multe detalii, vreau să subliniez doar câteva idei uh, care nu intră în toate detaliile raportului. Un element pe care le subliniez este că în forma sa actuală FEG nu poate fi văzut ca un instrument de intervenție pentru locuri de muncă pierdute uh, ca un rezultat al unor strategii comerciale sau acorduri comerciale și din câte înțeleg, la un moment dat, doamna comisar Malmström, atunci când a fost întrebată referitor la acorduri comerciale, ce va face comisia dacă vor exista pierderi substanțiale de locuri de muncă, înțeleg că a făcut trimitere la FEG. Dar faptul că bugetul uh, a fost uh, tăiat, uh, a fost redus cu două treimi și faptul că vor fi foarte multe cereri în multe regiuni, eu nu cred că este un instrument de intervenție potrivit. Asta nu înseamnă că nu poate fi schimbat, dar așa cum e el în momentul de față, nu este potrivit. Și mi s-a atras atenția uh, citind acest document uh, de cercetare al Parlamentului, în care se spune că Comisia a folosit uh, procentaje peste 100%, la 100 108-110% um, chiar ca rate. Și mm, mă întreb uh, de ce nu avem uh, niște cifre concrete. Și poate că s-au inclus uh, și niște indicatori după ce s-a uh, făcut uh, uh, calculul inițial și a rămas rata uh, și s-au adăugat la rata inițială și s-a ajuns la o rată de peste 100%, dar în orice caz nu poate fi o rată de, sus, de susținere mai mare de 100%. Și sigur, reocuparea este esențială, dar uh, și beneficiile uh, psihologice uh, ale susținerii din partea FEC sunt foarte importante și cu, uh, în discuțiile mele cu cei care au beneficiat de susținere uh, au, um, am fost impresionată tocmai de aceste aspecte. Ratele de execuție sunt uh, o problemă, sunt undeva între 3% și 110%, 110% cu o medie de 55%. Una dintre problemele care a fost semnalată de Curtea de Conturi Și cred că unul dintre elementele care s-au schimbat de la raportul Curții de Conturi este faptul că statele membre acum lansează uh, sprijinul aproape imediat după ce primesc cererea în timp ce la, în primii ani nu făceau lucrul imediat. Deci lucrătorii uh, concediați puteau să aștepte luni de zile până când să primească susținere prin acest fond, ceea ce înseamnă că până la urmă unii dintre ei probabil că vor fi emigrați sau își vor fi găsit singuri un loc de muncă sau o posibilitate de formare sau de reconversie. Uh, Um, deci uh, nu putea să existe un nivel de execuție a bugetului de peste 100%. Apoi, um, este o problemă faptul că statele membre nu fixează uh, niște obiective în ceea ce privește reintegrarea pe piața muncii. Dar citind detaliile din raport, văd că datele pe care le primim nu sunt adecvate pentru a evalua eficacitatea măsurilor. Deci cred că e nevoie de un pic de muncă referitoare la tipul de date primite de la statele membre, fără să le împovărăm cu cerințe, dar totuși date care să ne permită să vedem mai clar care sunt ratele de reintegrare pe piața muncii și Curtea de Conturi cere de asemenea statelor membre să o defalcare a datelor în funcție de măsuri, fie că e vorba de formare față de căutarea de locuri de muncă, uh, mentorat față de um, promovarea antreprenoriatului. Deci, uh, tipuri diferite de susținere sau de alocații um, și impactul acestora. Sigur că uh, acest lucru necesită multe date transmise de către statele membre um, și nu vreau să le povărăm, însă ne-ar permite să avem o imagine mai clară asupra situației. De asemenea, statele membre trebuie să diferențieze mai clar între intervențiile prin Fondul Social European și prin Fondul de Ajustare la Globalizare. De asemenea, e nevoie de schimburi la nivel uh, european și um, crearea de parteneriate între cazurile care sunt susținute prin FEG în momentul de față și uh, cazurile susținute în trecut, astfel încât să se poată transmite lecțiile învățate. Și încă niște idei care au apărut după ce mi-am scris proiectul de raport, în discuțiile pe care le-am avut cu părțile interesate și știu că și colegii vor avea câteva elemente de adăugat, dar foarte pe scurt câteva puncte în plus. Mi s-a spus foarte clar că este o diferență mare între rolul FEG de a susține lucrătorii disponibilizați și um, susținerea tinerilor care nu sunt încadrați în muncă și nici în uh, proces, nu sunt nici în uh, um, stagii de formare sau în învățământ. Um, acest uh, lucru a fost subliniat uh, foarte clar și sunt de acord uh, cu el. Și cei care am, cu care am discutat mi-au spus că trebuie să reținem această categorie de tineri în cadrul fondului de ajustare la globalizare și poate am putea să căutăm alți actori care să poată să se implice, să-i ajute pe tineri să fie susținuți prin fondul de ajustare la globalizare, fie pe e de actori locali, să nu ne gândim că tinerii aceștia care pot, tinerii aceștia pot fi tratați în același mod ca și în care sunt tratați lucrătorii disponibilizați, cu rezultate bune. Și apoi, plafonare la 35% uh, în ceea ce privește acțiunile eligibile, recrutarea, um, căutarea de locuri de muncă. Uh, am spus că poate vrem să coborâm acest prag, însă părțile interesate cu care am discutat mi-au cerut uh, în mod clar să nu o facem. Dar aștept totuși opiniile colegilor. Articolul 4.2 este unul foarte important pentru că acesta oferă o derogare cu privire la criteriile de intervenție. Și am citit uh, rapoartele de la alte comisii și se vorbește despre reducerea cifrelor aici. Și poate vom face această propunere, însă cred că este important să analizăm posibilitățile care există deja în cadrul regulamentului. De exemplu, eu am analizat toate cererile FEG din momentul în care a uh, intrat în vigoare noul regulament, 35, dintre care aproape 13% erau sub 500, deci foloseau acest articol 4B. Și m-am uitat la o țară, ca exemplu, la Belgia, și mi s-a părut interesant că avea una dintre cele mai mari cereri, 5111 de lucrători într-o singură cerere, uh, Uh, în altă cerere avea 939 și de asemenea avea cereri pentru 412 și 257 de persoane disponibilizate. Deci, uh, statele membre pot să folosească flexibilitatea oferită de regulament pentru a putea face cereri în funcție de tipul de uh, concediere. Uh, și documentul de cercetare al Parlamentului spune că IMM-urile sau lucrătorii din IMM-uri nu beneficiază în mod adecvat de susținerea din fondul de ajustare la globalizare. Și din această perspectivă am făcut uh, această, susținere, această sugestie pe care sper să o susțineți, că atunci când statele membre depun o cerere pentru o serie de firme dintr-un anumit sector, Poate Comisia ar putea să găsească un fel de șablon uh, pentru susținere uh, suplimentară, pentru că uh, dacă nu, cei care lucrează în IMM-uri vor fi dezavantajați. Uh, deci ar fi bine să vedem cum putem să reducem criteriile de intervenție sau să găsim niște sugestii pentru utilizarea articolului 4b și modificarea acestuia. Și în cele din urmă, cerințele de audit. Cred că orice document de legislație europeană care are cerință de audit va face obiectul unor, unor discuții referitoare la nivelul birocrației. Însă, un exemplu. Am primit un e-mail din partea unei companii de stat deținută parțial de stat care oferă educație și formare și care îmi spun că pot să existe patru seturi de auditori care să examineze aceleași controle și aceleași tranzacții și deci e nevoie de o abordare mai eficientă, astfel încât responsabilitățile de control și de audit să fie separate, să existe niveluri uh, diferite de verificare și testare care să se aplice la întregul proces, uh, astfel încât să nu se facă verificarea de mai multe ori de către diverse uh, organisme separat. Acestea ar fi ideile mele și deocamdată mă opresc aici, aștept uh, ideile colegilor. Thank you. I'll give the floor to Mr. Chaba Sogor, EPP. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Chaba Sogor de la PP, raportor din umbră. Chair, it will be not easy for me to speak. Mulțumesc, nu va fi ușor să vorbesc uh, după doamna Harkin, dar am să fac uh, tot ce pot. This, this new regulation addresses many of the... Acest nou regulament uh, a fost uh, modificat. Așa introdus noi uh, dispoziții. Va trebui să vedem dacă statele membre vor putea utiliza experiența acumulată în perioada de programare precedentă pentru a îmbunătăți execuția bugetară. Raportul oferă o imagine cuprinzătoare a punctelor uh, forte și ale valorii adăugate ale FEG și se referă și la deficiențele din trecut, identificând modalități de îmbunătățire a utilizării fondului. Sunt de acord mai ales cu cererea pentru o mai bună anticipare a efectelor deciziilor de politică comercială pe piața muncii și um, respingem, resping și eu uh, utilizarea fondului pentru situații de criză care apar în urma unor decizii comerciale. E nevoie, într-adevăr, de mai multă susținere uh, pentru IMM-uri uh, prin măsuri, cum ar fi utilizarea articolului 8.d pentru identificarea tuturor actorilor, utilizarea fondurilor în toate sectoarele. În momentul de față există o consultare referitoare la sectorul manufacturii și mai ales în uh, domeniul auto și în uh, domeniul aviației și utilizând uh, experiențele pozitive identificate de comisie să promoveze în continuare antreprenoriatul și uh, rata de um, ocupare la nivel independent a persoanelor. Acest lucru ar trebui să continue și pe viitor. Mulțumesc. Thank you, as I'm shadow for the S Mulțumesc. Eu sunt raportor din umbra pentru S și D. Am să spun și eu câteva cuvinte. Însă mă găsesc într-o situație inedită după raportul uh, doamnei Harkin, care este un raport foarte bun, care este o bază bună pentru discuții. Am purtat deja niște discuții atunci când ne-am întâlnit uh, la reuniunile grupului pentru FEG și văd, uh, putem vedea că elementele de pe ordinea noastră de zi, de obicei, uh, se referă la politicile comerciale, lucru foarte important și ca urma, prin urmare ar trebui să găsim sisteme și acorduri care nu înseamnă că pe măsură ce dăm cu o mână, luăm cu cealaltă și între cele două este foarte multă birocra- birocrație. Comisia trebuie să uh, facă niște evaluări de impact mai bune asupra acordurilor comerciale pentru a se asigura că ia cele mai bune decizii comerciale. Acesta este punctul de plecare și e crucial. Poate ar trebui să menționăm și cadrul uh, de calitate european pentru anticiparea schimbării și restructurării. În acest an vom discuta de asemenea acest cadru și punerea sa în aplicare și după cum putem vedea, în numărul crescând de aplicații pentru mobilizarea FEG, acest cadru nu este suficient pentru a atenua impactul restructurărilor. Însă, acest uh, lucru, ar, acest instrument ar putea fi util, dar poate că doamna Harkin, doamna raportor, are o propunere și mai bună. Dar, oricum, putem discuta orice. Orice idee. S-ar putea să fie momentul să cerem un cadru juridic privind restructurarea care să, uh, să vină ca un complement la structura uh, actuală a FEG. Uh, E o altă idee pe care am putea să o discutăm, să o analizăm. De asemenea, cred că trebuie să analizăm mai îndeaproape modul în care este evaluat impactul uh, FEG și dacă e nevoie de măsuri pentru o mai bună evaluare a impactului. Și se cere acum uh, extinderea aplicării FEG și deci trebuie să ne asigurăm care sunt, uh, care este impactul pe care îl au diversele situații. În trecut am uh, cerut uh, evaluări externe care sunt în continuare necesare. Problema, așa cum începusem să vă spun, este că luăm cu o mână și dăm cu cealaltă și discuțiile pe care le-am avut în întâlnirile grupului FEG a fost, a fost tocmai în jurul responsabilităților și posibilităților pentru ca cei care se ocupă de politica comercială să ia în considerare această situație. Ceea ce ar putea să ne ducă și la un alt element pe care l-am discutat, și anume faptul că FEG ar putea să fie utilizat mai mult de către IMM-uri, să nu se facă abuz de el de către multinaționale, companiile multinaționale. Sigur, o chestiune utilă, dar care ar putea să fie foarte provocatoare, pe care am putea include-o în activitatea noastră. Acestea fiind spuse, am să dau cuvântul doamnei McIntyre. Vă rog. Și dumneavoastră sunteți raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vorbesc aici în numele uh, Arne lui Arne Gherichem, care este raportor și care își cere scuze că nu este aici. Vrem să-i mulțumim uh, doamnei Harkin pentru munca la acest raport, care este unul echilibrat și obiectiv. Uh, ECR-ul salută oportunitatea de a avea acest raport la Comisia pentru Ocupare. Considerăm că e esențial ca toate cheltuielile Uniunii Europene, inclusiv cele din cadrul Fondului de Ajustare la Globalizare, trebuie să fie îndeaproape examinate uh, pe baza principiului rentabilității. După cum știți, uh, ECR-ul are niște îngrijorări referitoare la eficacitatea și valoarea adăugată ale fondului și um, în numele domnului Gherică fac câteva observații generale. Nu am dori ca FEG să fie utilizat ca un instrument care să subvenționeze abordări naționale. Nu vrem nici să fie utilizat ca un instrument de intervenție acolo unde statele membre nu au acționat, ceea ce se spune în aliniatul 18. Multe cereri pentru FEG pot să fie justificate și respectă normele din regulament. Cu toate acestea, au fost câteva cazuri recente care au uh, suscitat îngrijorări uh, grave. De exemplu, cazul Air France, în care cererea putea fi văzută ca o subvenție care să perturbe piața, care nu era intenția inițială a FEG, uh, așa cum se spune în considerentele C și E. În ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al regulamentului, suntem îngrijorați că dacă se va include activitatea independentă și categoria tinerilor uh, uh NEET, uh, fondurile vor fi mult prea reduse și cu cele mai bune intenții nu vor, nu vor mai fi eficace. Asta nu înseamnă că ECR-ul este în favoarea creșterii bugetului acestui fond. Însă, am salutat ocazia de a găsi modalități prin care fondul să fie mai bine țintit pentru a cheltui bani mai puțin într-un mod mai eficient. Propunerile de extindere a aplicării FEG pentru a uh, acoperi uh, consecințe potențiale ale acordurilor comerciale ar uh, îngrijora grupul meu. În 2013, Curtea de Conturi a făcut multe observații. O parte dintre acestea au fost um, luate în considerare în noul regulament, dar sunt unele care persistă. De exemplu, multe dintre măsurile FEG ar fi putut să fie eligibile pentru Fondul Social European, și multe state membre preferă să folosească Fondul Social European. Poate că ar trebui să analizăm viabilitatea integrării FEG în Fondul Social European sau în Fondul European de uh, dezvoltare, de pentru dezvoltare regională. Și eficacitatea măsurilor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor um, nu a fost, deci aceste măsuri nu au fost verificate suficient. Și poate că ar fi bine să se îmbunătățească acest lucru. În acest raport, în 2013, în momentul în care a fost lansat, deja se purtau negocieri pentru noul FEG 2014-2020 și poate ar trebui să vedem modalități în care colegiuitorii se poate colabora mai îndeaproape cu Curtea de Conturi pentru a ne asigura că putem să includem uh, rezultatele în procesul um, de elaborare a politicilor. Îi mulțumim Marianei Harkin și așteptăm colaborarea constructivă în următoarele săptămâni. Thank you. Then I'll give the floor to Lynn Boylan. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul lui Lynn Boylan. Vă rog. Îmi cer scuze, nu am în față un panou cu numele meu. Da, aș dori și eu să-i mulțumesc raportoarei pentru munca depusă pe marginea acestui proiect de raport și mă alătur celor spuse de colegi. Salut faptul că se face apel la Comisie pentru a anticipa decizii privitoare la piața muncii care intră în uh, esența domeniului de aplicare al Fondului European pentru globalizare. Trebuie să existe un interes sporit în cadrul strategiei pentru protejarea locurilor de muncă din Uniunea Europeană. Și aș dori să, mai, uh, să mă mai refer la anumite învățăminte trase din punerea în aplicare în Irlanda a Fondului pentru Adaptare la Globalizare am ratat anumite avantaje pe care le-ar fi putut oferi acest fond dintr-o serie întreagă de, mo- de motive. Și deci una dintre cele mai mari îngrijorări ale mele este faptul că s-au returnat comisiei peste un milion de euro din cauza nepunerii în aplicare a acestui fond. De exemplu, pentru lucrătorii tehnici de la Lufthansa au fost înapoiați 4 milioane de euro sau s-ar putea înapoia 4 milioane de euro către comisie dacă ei nu vor fi cheltuiți până în luna septembrie. Unele dintre reforme, prin urmare, s-ar putea propune, de exemplu, o reformă în, pentru mai multă transparență în cadrul întregului proces și pentru mai mult sprijin pentru tineri, cei care nu sunt în nicio formă de ocupare sau de formare profesională. De asemenea, nevoia unui schimb de experiență la nivel transfrontalier, pentru că sunt convinsă că sunt uh, țări care și-au uh, și-ar putea, ar putea să ofere experiența lor în această materie, cum este Irlanda. Apoi, uh, ar trebui să existe și estimări de cheltuieli cu privire la mă măsurile suplimentare, așa încât să se evite subcheltuirea banilor. Și conținutul uh, acestor uh, documente ar trebui să fie făcut public. Apoi este fundamental să menținem măsurile instituite pentru NEEDS și trebuie să avem deci în vedere în special participarea acestora, participarea persoanelor NIT, deci a celor care nu sunt în nicio formă de angajare sau formare, în uh, scopul identificărilor mai întâi de toate, pentru că ei de regulă nu se adresează organismelor de stat și, din păcate, există foarte multe informații pe care autoritățile ar putea să le pună la dispoziția lor dacă ar fi consultate. Știu, de exemplu, că în Irlanda există o problemă, așa cum spunea doamna raportor, multe țări uh, încep procesul acesta din momentul în care, din momentul în care se face solicitarea, fără să mai aștepte aprob aprobarea. Nu cred că este cazul Irlandei. De asemenea, o altă chestiune se referă la cursurile de formare multianuale care ar trebui puse la dispoziție după încheierea programului, în măsura în care data începerii este încă în cadrul programului. Pentru că procesul acesta, dacă ne gândim la formarea de nivel 3, de nivel terțiar, multe dintre aceste cursuri durează 3 ani și atunci, practic, uh, riscăm să îi lăsăm pe oameni cu ultimul an neterminat. În orice caz, uh, mulțumesc domnule raportor pentru munca depusă și vom contribui pentru a maximiza profitul uh, pe care sau avantajele pe care acest fond îl poate pune la dispoziția, poate pune la dispoziția tinerilor fără loc de muncă și fără să fie inclus în niciun curs. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu înlocuiesc pe Monica Wagner, care nu poate participa astăzi, dar mi-a încredințat notițele sale și mulțumesc și eu, îi mulțumesc și eu lui mm, doamnei Harkin pentru prezentarea sa introductivă foarte cuprinzătoare uimitoare. Până și eu am înțeles acum mai bine ce am citit. În orice caz, îi mulțumesc Marianei foarte mult pentru raport și colega mea spune că, în general, susținem multe dintre ideile pe care le cuprinde acesta, dar s-a vorbit despre uh, sume, despre alocații. Noi ne gândeam că poate că ar trebui redus acel plafon de 35%. Sunt convins că și alți colegi vor dori să se refere la acest lucru și doamna raportor. Apoi, trebuie să ne asigurăm că măsurile din cadrul FEG nu înlocuiesc obligațiile statelor membre în ce privește piața de muncă activă, în ce privește măsurile pasive de protecție socială, trebuie asigurată complementaritatea. Așadar, noi considerăm că poate pe viitor ar trebui să arătăm și mai clar și mai precis la articolul 7.2b faptul că acțiunile care intră în răspunderea întreprinderilor și respectiv a statelor membre nu vor fi eligibile pentru contribuții financiare din Fondul European pentru adaptarea la globalizare. Eu, în nume propriu, am să spun Am să mă refer uh, și în discuțiile dintre raportorii din umbră la problema IMM-urile. Trebuie asigurată respectarea regulilor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și dimensiunea aceasta a lanțului de aprovizionare cred că ar trebui să se regăsească în mai mare măsură în acest raport. Apoi, s-a vorbit despre audit. Ne interesează, cred, pe toți ca auditul să fie eficient să ne ofere informațiile necesare și numărul mare de audituri nu oferă, nu produc neapărat acest rezultat. Deci și aici cred că mai trebuie să analizăm acest uh, lucru, însă așteptăm cu mult interes să conlucrăm cu raportoarea și cu raportorii din umbră pe toate aceste probleme. Mulțumesc, Laura Agea, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc mai ales doamnei Harkin pentru acest prim document la care avem și noi câteva observații pe care aș dori să le împart în două. O evaluare de car- cu caracter mai tehnic și alta cu o dimensiune mai degrabă politică. Mai întâi, lucrul care rezultă limpede este că Comisia și statele membre nu ne pun la dispoziție instrumente cantitative și nu fixează obiective cantitative în ce privește reinserarea lucrătorilor pe piața muncii, lucru care a dus la o serie de confuzii. Adesea s-a creat o confuzie chiar între utilizarea Fondului Social European și, fondul de adaptare, și, a, și a Fondului de Adaptare la Globalizare, ceea ce nu a permis stabilirea unor obiective clare și nici obținerea unor rezultate pe măsură de clare. Deci aceasta ar fi o primă observație. Apoi, încă o dată, Comisia evaluează în mod pozitiv faptul că cel puțin 50% din rata de reinserare reprezintă un obiectiv pozitiv. Din păcate, însă, nici în acest caz nu se face o distinție în cadrul acestui procent între numărul lucrătorilor reinserați care au profitat de fondul de uh, globalizare și acela care au beneficiat de fondul social european. Deci, iară, și aici se creează suprapunere și confuzie. Apoi, nu știm care este numărul solicitărilor primite pentru utilizarea fondului de adaptare la globalizare și câte sunt evaluările care se fac, câte sunt IMM-urile excluse din aceste evaluări pentru că nu respectă regulile impuse. Eu vin dintr-o țară în care numărul celor care au acces, numărul lucrătorilor care au acces la FEG este, este foarte mic, pentru că oamenii respectivi nu întrunesc regulile pentru a solicita fonduri din FEG. În majoritatea cazurilor, de aceea se prevede folosirea mai degrabă a Fondului Social European, însă, din păcate, pentru că Fondul Social European are foarte multe destinații, cei care, ce mai rămâne pentru cei care și-au pierdut locul de muncă este foarte puțin. Apoi, o altă chestiune. În baza unui raport al Curții de Conturi din 2013, durata medie de procedură adoptare, de da aprobare a unei solicitări de utilizare a fondurilor BEC este de 43 de săptămâni. Ori Fondul Social European uh, poate fi folosit uh, potrivit unor proceduri mai scurte. Apoi, încercăm să găsim soluții, dar nu, soluțiile găsite nu sunt cele mai eficiente. Să ne gândim la un lucrător de 50 și ceva de ani care și-a pierdut locuri de muncă. Nu putem avea pentru acesta un instrument cum este garanția pentru tine. Nu putem trimite omul acela să facă un curs. Să facă un curs pentru ce? Sunt uh, uh oameni care au calificări importante de-a lungul vieții lor, poate că au, au avut o funcție importantă într-o întreprindere care, din păcate, s-a închis oameni care sunt uh, capi de familie și pentru care e nevoie de o formare profesională ad hoc. Din păcate, nu există o structură care să susțină o astfel de recalificare, fiindcă și în perioada în care omul respectiv uh, uh, urmează cursurile de recalificare, uh, el trebuie să-și susțină în continuare familia. La noi un astfel de curs uh, se plătește cu 4 euro pe oră. Ia gândiți-vă cum, cum, cum poate un, un, un cap de familie să-și întrețină toată familia cu 4 euro pe, euro, pe oră. Apoi, când vorbim despre Fondul European de Adaptare la Globalizare, ne gândim în special la întreprinderile europene care sunt nevoite să se închidă din cauza concurenței cu întreprinderile din afara Uniunii Europene. Să ne punem însă o întrebare. Eu vin dintr-o regiune în care multe întreprinderi au intrat în criză și atunci și-au relocalizat producția în altă parte. Așadar, n-aș ignora nici acest uh, factor al relocalizării. Încă observație. Analizăm, pe de-o parte, TTIP-ul, și, pe de altă parte, oferirea de statut de economie de piață Chinei. Cum facem dacă mm, mm, Europa va pierde foarte multe locuri de muncă? Ce răspuns dăm acestor probleme care vor afecta foarte curând Uniunea Europeană și încă foarte grav? Sunt de asemenea de acord că FEG nu ține suficient uh, de mult uh, uh, seama de tinerii NIT, tinerii fără competențe și fără neangajați și neimplicați în niciun curs. Apoi, din 2007 încoace, a crescut exponențial numărul solicitărilor de folosire a banilor din Fondul European pentru Globalizare. În același timp, cel care își pierde locul de muncă și este recalificat poate și poate fi relocalizat, nu este o situație satisfăcătoare pentru persoana respectivă, pentru omul respectiv. Relocalizarea nu este o soluție. Apoi, sunt lăsate deoparte micile întreprinderi. Vrem să dăm dovadă de un anumit grad de ambiție și să venim cu propuneri, dar înainte de a ne gândi la FEG, E real că pentru a salva o întreprindere s-au parcurs toate soluțiile, toate căile cu putință? Sau lăsăm drept unică soluție Fondul European pentru Globalizare, pentru salvarea întreprinderilor noastre europene? Apoi, pentru cineva care a beneficiat de fonduri, de fonduri europene și care e în situația de a le restitui. Pentru că eu dacă sunt acum o întreprindere și cer fonduri europene, le primesc după un an, după care mă relocalizez, trebuie să-i relocalizez mai întâi pe toți lucrătorii mei și, doi, trebuie să dau înapoi toți banii de care am beneficiat. Dar acestea sunt lucruri pe care și noi în Comisia pentru Ocupare le combatem și, în general, instituțiile europene. În fine, sunt multe, multe observații pe care le voi transmite colegei și vom colabora pe măsură în timpul reuniunilor coordonatorilor din uh, umbră. Îmi cer scuze, raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnul Martin. Nu știu dacă este de față. Da, sunt. Mulțumesc. Știm cu toții că Fondul de Adaptare la Globalizare a fost instituit pentru a compensa efectul distrugător legat de globalizare asupra lucrătorilor, desigur. Însă, locurile de muncă distruse, eliminate, sunt rare ori înlocuite de altele noi și avem deja o piață a muncii dificilă. În majoritatea cazurilor, tinerii sunt obligați să recurgă la mobilitate, iar cei mai în vârstă ajung în situație de șomaj. Se recunoaște în același timp că uh, multe regiuni sunt extrem de lovite de globalizare și sunt în realitate victima politicilor comerciale instituite la nivel european, adică stabilite de dumneavoastră. Mă refer la acordul de liber schimb în curs de negociere, și la celelalte care au fost semnate, pe lângă cele care sunt acum în curs de negociere în condiții secrete, de secret, secretul cel mai total, cum este TTIP, și apoi uh, și mă refer și la statutul de economie de piață acordat Chinei, China fiind unul dintre vectorii principali care determină pierderea de locuri de muncă din Uniunea Europeană. În orice caz, ne străduim să gestionăm consecințele globalizării și efectele sale negative și cred că așa ar trebui să... Și, și, și, și din păcate nu ne ocupăm de cauzele sale profunde pe care le cunoașteți, n-am să le reiterez acum. Aș mai, adaug un, aș mai adăuga ceva. Din păcate, în Grecia lucrătorii nu, banii nu mai ajung la lucrători niciodată. Nu știu ce se întâmplă, dar din fondul ăsta de ajustare, de adaptare la globalizare, oricât ar fi el de impresionant, banii se evaporă și nimeni nu știe unde ajung. Apoi, poate că ați mai remarcat în cadrul am mai spus-o, Franța este contribuitor net, avem o contribuție de peste 8 miliarde de euro, de aceea faptul că votăm acest fond ne permite să mai recuperăm un pic din banii plătiți de contribuabilii noștri, pentru că vărsăm 22 de miliarde și recuperăm numai 12. Cu toate acestea, aș dori să o felicit pe doamna Harkin pentru munca sa, muncă o muncă desfășurată cu sinceritate și obiectivitate. Nu se ascunde după degete și spune negru pe alb că lucrurile nu funcționează. Nu avem suficiente date, spune doamna Harkin, pentru a face evaluare. Apoi, impactul, analiza de impact este prea uh, vagă. Apoi, uh, că sunt prea multe audituri. Sunt patru tipuri de, patru cabinete internaționale de audit. Cine le plătește? cui, uh, în, în beneficiul cui sunt toți banii aceștia, în beneficiul marilor multinaționale care se localizează și cărora ar trebui să le spunem dați-ne banii înapoi. Toate aceste lucruri le spune doamna Harkin și aștept cu mult interes să conlucrez cu domnia sa. Banii aceștia însă nu se îndreaptă către acele întreprinderi care cu adevărat creează locuri de muncă. Mulțumesc. Cine mai dorește să ia acum cuvântul, după care voi da cuvântul comisiei dacă dorește să intervină și apoi doamnei Harkin. Dar Interpreții urmează să ne părăsească în curând, așa încât vă rog să fiți cât mai succinți în intervenții. Maria Arena, mulțumesc, doamnă președinte, Adevăr, adevărul nu se găsește niciodată în caricaturile radicale. Cu asta voi începe. Aș dori să-i mulțumesc întâi pentru munca depusă doamnei Harkin, din păcate, nu am aceeași experiență pe care o are domnia sa la nivel european. Domnia sa urmărește dosarul acesta de multă vreme, însă eu am lucrat până acum de tabăra cealaltă, în cadrul uh, așa numitelor celule de reconversie profesională din statele membre. Și mă bucură faptul că spunea că Belgia a înțeles bine cum funcționează acest fond de adaptare la globalizare. Modul de funcționare a sistemului belgian cu privire la reconversia profesională este rezultatul unui proces de concertare între partenerii sociali, serviciile publice și serviciile private, sindicatele și patronatele și acest lucru a permis să se elaboreze o propunere structurată în materie de reconversie profesională. De partea cealaltă, însă, din păcate, am instituționalizat o serie întreagă de funcții și faptul că ele sunt reglementate de lege face să nu mai fie eligibile din fondul euro, pentru fondul european. Trebuie menținut principiul suplementarității, așa încât faptul că am fost uh, foarte social și că ne-am ocupat cu multă grijă de viitorul acestor lucrători face ca Belgia să fie una dintre țările care primește cel mai puțin în materie de rată de intervenție pentru că majoritatea costurilor sunt acoperite de statul membru și, pe de altă parte, de partenerii sociali. Deci e important să reamintim acest lucru. Însă dacă toată lumea ar proceda la fel ca Belgia, am putea face mai mult și să acoperim mai bine nevoile lucrătorilor la nivel local. Aș mai reaminti un singur lucru și poate n-ar strica să corectăm aceste aspecte pentru a liniști cumva Comisia în ce privește regulamentul. Am avut și o dezbatere în cadrul grupului de lucru cu privire la Fondul European de Adaptare la Globalizare, cu privire la problema evaluărilor interne la jumătatea parcursului. Ca să fie Comisia mai liniștită, am dorit să lămurim problema aceasta a evaluării la jumătatea parcursului, articolul 20, celebrul articol 20 din regulament, care în momentul de față lasă așa un fel de uh, un fel de situație vagă, artistică, așa, potrivit căreia Comisia se poate adresa unor evaluări exter- un evalu- evaluatori externi. Dacă lăsăm lucrurile așa, ar trebui să solicităm justificări Comisiei pentru, pentru uh, motivele pentru care uh, face apel la evaluatorii, evalu- evaluatorii externi. Dacă modificăm acest articol e una, dacă nu modificăm acest articol, uh, Va trebui, deci, încă o dată să justificați fiecare apel pe care îl faceți la evaluatorii externi. Apoi, acest uh, fond este cumva o, un tratament paliativ nu un tratament al rădăcinii problemei, al cauzelor profunde. Și nu sunt de acord cu doamna Malmström, care în noua sa strategie comercială, în documentul său New Trade Strategy, noua strategie pentru comerț internațional, spunea că știm foarte bine că vor exista pierderi de locuri de muncă și până la urmă aceste, fond, aceste pierderi vor fi compensate prin utilizarea Fondului European de Adaptare la Globalizare. Eu nu sunt de acord cu această abordare. Cred că de la bun început trebuie abordată problema comerțului internațional. Nu, așa cum spunea domnul Martin Adinaur, văzând totul în negru, dar analizând care sunt, uh, în termeni și pozitiv, dar și negativ, oportunitățile pe care le oferă comerțul internațional. Știm că există efecte asupra anumitor sectoare naționale, regionale și care ar putea să ducă la pierderi de locuri de muncă, dar trebuie să le anticipăm, trebuie să oferim mijloace de reconvertire profesională la nivel sectorial și regional acelora care vor fi cei mai expuși acestor, acestui impact al globalizării. Deci, spre deosebire de ce spune Comisia în strategia sa în materie de comerț internațional, eu cred că ar trebui să se sporească capacitățile fondului de adaptare la globalizare, așa încât el să permită anticiparea anumitor probleme. Se vorbea de recunoașterea uh, statutului de economie de piață pentru China. Există, se estimează o pierdere de 250.000 de locuri de muncă în cel mai bun caz circa 3 milioane, milioane de locuri de muncă în cel mai rău caz, potrivit estimărilor din sector. Între 250.000 și 3 milioane, deci, de locuri de muncă pierdute, numai pentru că se recunoaște Chinei statutul de economie de piață. Ei, cred că, ținând seama de aceste lucruri, trebuie să permitem sectoarelor și regiunilor să despună de mijloacele necesare pentru a putea anticipa un astfel de impact. Avem 55 de mil... nu, nu rezolvăm problema aceasta cu uh, 155 de milioane de euro. E nevoie de mult mai multe resurse și de mult mai multă capacitate alocate pentru acest fond european de adaptare la globalizare. A doua chestiune pe care voiam să o spun se referă la evaluare. Când vorbim despre evaluare și despre rata de uh, reconvertire, când într-o regiune avem o singură întreprindere care se închide într-un anumit sector, ne putem aștepta la o rată destul de mare cu celule de, de reconversie profesională adecvate. Când însă în aceeași regiune toate întreprinderile dintr-un sector, ori vorbim de o regiune monosectorială, toate întreprinderile se închid din cauza globalizării, rata de 90% nu mai este posibilă, nici măcar de 50%, pentru că, practic, regiunea respectivă devine un deșert economic. Deci trebuie ținut seama de această realitate de la nivel regional încă o dată vorbim de regiuni care pot fi monosector, monosectoriale și deci sectorul respectiv să ducă la, să fie afectat 100% prin închiderea tuturor, tuturor uh, întreprinderilor. Azi dimineață m-am întâlnit cu reprezentanții uh, sectorului comercial local din Uniunea Europeană, afectat indirect de deșertificarea de la nivel regional, la nivel economic. Și m-au întrebat de ce nu avem și noi dreptul la acces la fondul european de adaptare la globalizare, pentru că și noi suntem indirect lo- loviți de uh, deșertificarea aceasta, cum mai putem să dezvoltăm comerțul local dintr-o regiune dacă un întreg sector dispare din regiunea respectivă, un întreg sector de producție. Prin urmare, trebuie să ne gândim nu numai la IMM-urile dintr-un sector legate deci direct de sectorul respectiv, ci și la întreprinderile legate indirect de sectorul respectiv. Și, în fine, ultima chestiune pe marginea căreia voiam să intervin. Rata de intervenție pentru cel, cei 35%, uh, 30, pentru 35% venitul acestor persoane afectate. Sigur, FEG nu este un instrument care să permită oferirea de venituri oamenilor fără loc de muncă. Din păcate însă este mult mai greu să lucrezi cu niște oameni care nu numai că și-au pierdut locul de muncă, ci sunt și în situație de sărăcie și deci nu mai pot face față, să spunem, uh, plății unor rate la un credit bancar. Deci, practic, împiedicăm dezvoltarea de la nivel local, fiindcă aceștia sunt oameni care au pierdut totul. Eu cred de aceea că trebuie să rămânem flexibili pe marginea acestei probleme și anume posibilitatea de a ține seama de veniturile persoanelor care și-au pierdut un loc de muncă, venituri care să fie completate din Fondul European de Adaptare la Globalizare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mona Chartier. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi câteva cuvinte. În câteva cuvinte aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Harkin pentru această muncă. Domnia sa este o fină cunoscătoare a Fondului European de Adaptare la Globalizare, de aceea cunoștințele sale în materie și marea sa onestitate profesională permit ca acest uh, raport să fie excepțional de respectabil. Și prima chestiune pe care aș dori să insist, care nu s-a mai menționat până acum, dar despre care aș dori să știu mai multe, este că fondul acesta este foarte puțin cunoscut. Acum întrebarea este, este el atât de puțin cunoscut fiindcă nu ne pricepem noi să-l promovăm, noi cei de la nivel european? Din păcate însă am văzut prea mulți miniștri din statele membre care n-au habar de fondul acesta, când tocmai ei ar fi aceia care ar trebui să transmită mai departe mesajul acestui proiect la nivel național. Fondul acesta este prea puțin cunoscut și la nivel regional, apropo de ce spunea mai devreme doamna Arena. Prin urmare, este el atât de puțin cunoscut pentru că nu se dorește să fie promovat? Sau din alte motive? Eu una susțin cu toată tăria fondul de adaptare la globalizare. Îl urmăresc din 2007 și am văzut care sunt roadele sale în rândurile lucrătorilor, pe teren și în rândurile întreprinderilor, deci. Dacă fondul acesta este bine folosit, corect pus în aplicare, el chiar ajută la uh, recalificarea profesională a lucrătorilor pe teren. Am și câteva exemple concrete de utilizarea acestui fond la modernizarea unor întreprinderi cu noi linii de producție care au permis ca lucrătorii recalificați să găsească o nouă oportunitate. Suntem departe de noțiunea de, asistentă, de asistență socială, de fondul social european, dar asta nu înseamnă că acest fond nu oferă o plusvaloare autentică. Sunt perfect de acord cu ce spunea Marian în legătură cu controalele și eu am constatat că sunt mult prea multe controale și poate că mi-ar strica să vorbim pe de-o parte de rata de Uh, funcționare, rata de funcționare foarte scăzută, 6%, de utilizare foarte scăzută, 6%, și rata ridicată a controalelor pentru utilizarea acestui fond. A treia chestiune pe care voiam să o spun se referă la avantajele pe care IMM-urile, întreprinderile mici și foarte mici, le-ar putea obține de pe urma acestui fond. Când lucrurile se analizează la nivelul regiunilor afectate sau al uh, sectoarelor afectate, când analizăm lucrurile în acest fel, constatăm că sunt IMM-uri și întreprinderi chiar foarte mici care au putut profita de fondul acesta de adaptare la globalizare. Mă refer, de exemplu, la sectorul textilelor din Portugalia, la sectorul lemnului din Spania. Iată, sectoare care au putut profita la nivelul întreprinderilor mici și foarte mici de acest fond de adaptare la globalizare. Iată, un lucru pe care ar trebui să-l susținem cu toții, fiindcă fondul acesta nu se poate să rămână un fond în, instituit doar în avantajul marilor întreprinderi salariații din aceste întreprinderi sau din aceste sectoare ar trebui și ei să aibă acces la posibilitățile de uh, reconversie profesională de pe urma impactului globalizării. Am dorit așadar ca evoluția acestui fond să fie limpede, transparentă și întotdeauna în favoarea recalificării lucrătorilor. De aceea sunt perfect de acord cu ce spunea Marian cu privire la nevoia de claritate la nivelul cifrelor. Și, în fine, încă o observație privitoare la acest fond de adaptare la globalizare și respectiv la criză. În momentul de vârf, vârf al crizei, ar fi putut să sară Niscaivaba la male, Și cred că ar trebui să menținem noțiunea de criză, ca nu cumva să existe o confuzie între fondul de adaptare la globalizare și alte lucruri, pentru că nu e vorba de o identificare cu FSM. Eu nu sunt deloc de acord cu se, faptul că se face această confuzie între Fondul European de Adaptare la Globalizare și Fondul Social European. Nu sunt deloc același lucru. Mulțumesc. Thank you, Madam President. And... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei raportor pentru acest bun proiect de raport. Am o dorință importantă de modificare. La articolul 6 se vorbește de posibilitatea folosirii FEG ca instrument de intervenție în cazul pierderii locului de muncă, în cazul unor uh, strategii comerciale decise la nivel european. Nu consider că este corect nici pentru lucrătorii din Europa sau companii care sunt uh, loviți de uh, litigii comerciale la, care nu le-au decis ei. Până la urmă, factura o plătesc tot angajații. Haideți să luăm exemplul embargoului cu Rusia. deși impactul uh, general asupra economiei europene este limitat, uh, industria alimentară a fost foarte lovită și producătorii suferă de pe urma acestui embargo. S-au pierdut mii de locuri de muncă, dar embargoul afectează diferite regiuni și sectoare economice din Europa în mod diferit. De aceea, cred că este nevoie de o revizuire țintită a FEG cu o clauză adăugată care să vină în ajutorul lucrătorilor din companiile care sunt afectate de conflicte comerciale. Mulțumesc! Dacă Comisia dorește să adauge ceva înainte să dau cuvântul raportoarei, da. Aș dori să fiu foarte succint, așa cum ne-ați solicitat primul rând aș dori să spun că raportul doamnei Harkin este foarte util și că recunoaște modificările aduse de nou regulament care a încercat să remedieze anumite deficiențe constatate în perioada de programare anterioară. Suntem de acord că Fondul European de Ajutare la Globalizare are rolul de a fi un instrument de solidaritate pentru a face față unor urgențe pe piața muncii dar există totuși o prioritate specifică de investiție în susținerea companiilor care anticipează schimbările și uh, susține antreprenorii. Nu considerăm că FEG va putea susține pierderea locului de muncă datorate unor conflicte comerciale, pentru că în acest sens există Fondul Social European obiectivele cantitative stabilite de statele membre. Aici aș dori să spun că Comisia deseori solicită din ce în ce mai multe informații din partea statelor membre și cu un nou regulament trebuie să prezinte la șase luni după finalizarea intervenției un raport final. Și aici aș dori să mă refer la anumite state de membre care au anumite reticențe în a transparentiza cererile lor și rapoartele finale. Irlanda, de pildă, este un uh, exemplu în acest uh, sens, dacă are un exemplu bun de transparentizare a informațiilor. Avem pentru FE coordonator național, cărora le solicităm atunci când un stat membru pregătește o cerere să folosească și posibilitatea articolului 4.2 și anume să solicite și includerea IMM-urilor. Până acum am înțeles că s-ar putea să existe o deficiență administrativă în uh, elaborarea unei astfel de cereri dar noi uh, oferim în continuare viziunea statelor membre și avem uh, reuniuni de coordonare la nivel de FEC, statele membre își prezintă cazurile, deci credem că este o ocazie bună pentru reprezentanții statelor membre pentru a obține o mai bună înțelegere asupra cazurilor la care au beneficiat deja de finanțare. Parlamentul European este de asemenea implicat în evaluarea fiecărui astfel de caz și vă mulțumesc și pentru faptul că ați respectat uh, termenele reduse ceea ce privește luarea unei decizii pentru cazurile FEG. Până acum nu putem veni cu date reale decât uh, din uh, evenimentele deja finanțate. Avem 39 de cazuri um, finanțate și doar un singur caz care a fost respins. Deci, datorită naturii implementării sale, nu există rate mari de eroare, facem controle la fața locului și în cazul mai multor audituri este vorba de uh, o discuție cu auditorii naționali în a recunoaște rezultatul acestor audituri. Vă mulțumesc așadar pentru această acest raport foarte detaliat a doamnei Harking. Suntem de acord cu majoritatea punctelor prezentate și credem că, sigur, putem întotdeauna îmbunătăți un proiect, dar acum trebuie să mai câștigăm uh, experiență și, evident, uh, susținem și colaborăm cu statele membre. Mulțumesc, doamna Harkin, aveți cuvântul. Mulțumesc, dat fiind faptul că am doar două minute, voi încerca să mă încadrez. Nu vom uh, referi la lucrurile deja discutate, am la notă de ce s-a discutat și mă voi referi doar foarte succint la puncte pe care nu le-am mai discutat în discuția anterioară. Unul din aspecte l-ați menționat și dumneavoastră în ceea ce vește cadrul pentru schimbare și restructurare. Nu știu în ce manieră ar putea funcționa aici, dar sunt dispusă să discutăm. Faptul că o serie întreagă de colegi au spus că nu este suficient de cunoscut la nivel european. Cred că este important de notat și trebuie <clears throat> popularizat mai bine și în rândul angajatorilor și a lucrătorilor. În același timp, FEC trebuie să funcționeze în mod complementar cu celelalte fonduri uh, sociale, asta în beneficiul angajaților. Am mai discutat acest lucru și mulți uh, au subliniat faptul că ar trebui să fim mult mai proactivi atunci când este vorba de a asigura și accesul IMM-urilor și a angajaților acestora. Ați spus um, că rapoartele finale din partea unor state membre nu au fost prezentate. Cu siguranță vom solicita și noi din parla partea Parlamentului acest lucru. Acum către colegul nostru Cristian Cred că sensul acelui articol 6, cel puțin în viziunea acestui uh, regulament, a fost aceea ca și fermierii să fie incluși Uh, inițial asta a fost propunerea, dar uh, Parlamentul nu a fost uh, de acord și a refuzat această propunere. Și sigur că putem discuta, dar nu aș vrea ca niciun comisar pentru comerț să considere că un că un fond de 150 de milioane pe an ar putea să rezolve anumite probleme care ar putea rezulta în urma propunerilor actuale ale Comisiei în domeniul comercial. Dacă nu m-am referit la toate aspectele menționate, uh, să nu credeți că nu am luat notă de observațiile dumneavoastră, dar nu am vrut să reiau absolut uh, tot. Mulțumesc foarte mult, cel puțin ați înțeles că este vorba de o implicare foarte ad- angajată în ceea ce privește raportul dumneavoastră. 25 aprilie, termenul de depunere a amendamentelor și pe 24 mai discutarea amendamentelor, 16 iunie se votează în Comisia pentru Ocupare și iar în plen va intra probabil după vacanța de vară. Acestea fiind spuse, am parcurs ordinea noastră de zi pentru astăzi și ne reîntâlnim mâine dimineață la ora 9 și vom începe cu acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Corea. Iată, deci un bun început. Ne revedem mâine.